Bardzo dziękuję za wystąpienie. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule comisar semnat. Haideți să nu mai zăbovim și să trecem la runda întrebărilor. Dau cuvântul mai întâi membrilor comisiei noastre. Începem cu doamna McGuinness. Aveți cuvântul și vă rog să vă respectați timpul alocat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. O bună parte a prezentării a vorbit despre producția agricolă comună și piețele comune, dar haideți să vorbim despre sectorul um, vânzării cu amănuntul și uh, practicile uh, incorrecte cu care se confruntă producătorii. Vreau să vorbesc, uh, să vă citesc ce spune președintele Uh, Comisiei pentru uh, uh, legume spune că practicile practicile Aldi, supermarketului Aldi, Aldi distrug piața. Credeți că un cod obligatoriu este suficient pentru această situație? Ce veți face dumneavoastră pentru a asigura durabilitatea lanțului alimentar și pentru uh, Um, a crea o situație uh, echitabilă pentru producătorii. Același lucru este valabil și pentru sectorul cărnii de vită. E, e limpede că industria de procesare și uh, supermarketele au crescut foarte mult uh, în ultimii 10 de ani, și ceea ce a creat un dezechilibru. În ultimii ani s-a făcut progres pentru a pune capăt uh, acestor practici neloiale în B2B uh, și în, în uh, relațiile contractuale. Dar inițiativele voluntar, pe bază de voluntariat promovate, de, promovate pentru a pune capăt acestor practici neloiale nu sunt bine puse în practică și nu includ posibilitatea depunerii unor plângeri în în uh, regim de confidențialitate și comunicarea comisiei care a fost publicată recent propune, face unele propuneri în acest sens, uh, ceea ce este de salutat, dar multe state membre, printre care și Irlanda, pun la punct uh, instrumente juridice pentru a pune capăt acestor practici. Trebuie să facem presiune asupra părților implicate. Comisia ar trebui să poată propune instrumente juridice dacă abordarea pe bază de voluntariat nu rezolvă această problemă și se pare că așa, așa stau lucrurile. Problema nu este rezolvată și o să mă aplec asupra posibilității de a avea instrumente juridice și împreună Comisia Agri vom vedea ce putem face pentru a-i asigura pe producători că au prețuri corecte, au acces la prețuri corecte și nu la prețuri din ce în ce mai scăzute cum se întâmplă la ora actuală. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul De Castro. Domnule comisar desemnat, când s-a propus reforma PAC, unii membri au considerat-o și au descris-o ca fiind un coșmar pentru fermieri. Se poate schimba? Da, a fost schimbată pe alocuri, dar e departe de a fi ideală. Avem nevoie de inovare, de creare de locuri de muncă. Trebuie să, se, să ni se consolideze uh, fermele, piețele interne și, intern, și externe care stau la baza pacului. Ce părere aveți dumneavoastră despre aceste priorități? Vă veți folosi de revizuirea de la jumătatea parcursului pentru a reorienta într-o oarecare măsură, pe a pune pe un făgaș mai bun politica agricolă comună. Consider că adesea oamenii caută căi de atac mai degrabă decât să asculte ce li se spune și sfaturile care li se dau. Sper să aveți o relație mai deschisă și mai bazată pe comunicare cu Comisia noastră și Parlamentul European în următoria. Da, bineînțeles, bineînțeles că voi face acest lucru, spune domnul comisar desemnat și cu Parlamentul European în uh, funcția mea de comisar bineînțeles, s-ar putea să fie situații excepționale, vă dați seama, dar vor fi într-adevăr excepționale. Uh, Însă mă angajez în fața dumneavoastră și m-am angajat în fața dumneavoastră să colaborez strâns cu dumneavoastră, să vă dau socoteală și să dau dovadă de transparență la nivel politic și la nivel uman. În activitatea mea de comisar sper să ne întâlnim uh, la nivel oficial și neoficial cu dumneavoastră, cu membrii comisiei dumneavoastră pentru a înregistra progres. Nu și nu voi lăsa de dorit nici în ceea ce privește cooperarea cu, nici în ceea ce cooperarea cu politicienii. În ceea ce vește reforma PAC, sunt convins că noua PAC uh, este mai verde decât uh, înainte. 30% din plățile directe sunt condiționate de um, acțiunile de mediu luate la nivelul fermelor, în, afară de programul rural care face același lucru. Da, există critici, așa cum a spus și noastră, majoritatea uh, fermierilor vor, fi, vor primi derogare de la ecologizare și un număr sau au fost scutite fermele cu mai puțin de 50 hectare, dar uh, 80% din uh, uh, terenul arabil va fi inclus. Măsurile de ecologizare care au fost luate în, în uh, cadrul uh, consultărilor între Comisie și Parlament din aprilie anul trecut vor depinde de modul în care vor fi puse în aplicare și voi lucra alături de statele membre, le voi ajuta. Există un departament special în cadrul Comisiei pentru acest lucru și după un an ne vom concentra asupra zonelor de interes uh, ecologic Vom uh, face revizuirea de la jumătatea parcursului, în momentul în care vom avea date suficiente și, bineînțeles, uh, voi pleca ureche la mm, îngrijorările exprimate de dumneavoastră și de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii. A durat destul de mult timp să punem la punct această politică și Parlamentul îmi dau seama că a jucat un rol foarte important în acest proces prin amendamentele, prin numeroase amendamente pe care le-ați înaintat la propunerea inițială, dar uh, nu ar trebui să criticăm prea repede politica, să vedem cum va funcționa după un an. Mulțumesc foarte mult. Domnul Nicholson are cuvântul. Domnule președinte, domnule comisar desemnat, când am devenit uh, membru al comisiei acesteia în 89, politica agricolă comună reprezenta 55% din buget. Acum reprezintă mai puțin de 40% din bugetul Uniunii Europene. Atunci aveam așa uh, uh, numiți, numit, numiți munți de carne de vită, oceanele de lapte și așa mai departe. Iar acum Uh, suntem la mâna importatorilor. Toată lumea vorbește despre securitatea alimentară, inclusiv Comisia. Și pe parcursul, reform, pe parcursul reformei PAC-ului, dar nu s-a făcut nimic pentru a se asigura acest lucru. Acum ne confruntăm cu prea multă birocrație și nu există niciun pic de simplificare. Vă veți asigura că agricultura va deveni o prioritate din nou la Colegiul Comisarilor, apărând bugetul de reduceri și asigurându-vă că politica agricolă comună reflectă realitatea fermierilor uh, de, la, de pe teren. Cotele de lapte vor, vor expira luna viitoare și puteți eh, să vă asigurați că fermierii vor, eh, eh, vor fi protejați de volatilitatea de pe piața lactatelor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Nicholson, și, eh, bineînțeles, voi face tot ce pot pentru a nu fi redus eh, bugetul, dar Consiliul și Parlamentul, nu uitați că au aici un rol eh, hotărător. Noi facem propunerile și, bineînțeles, dumneavoastră vă veți face contribuția în ceea ce privește schimbările aduse la bugetul um, PAC. Înțeleg uh, ce spuneți cu privire la reducerea bugetului. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți și eu uh, voi uh, lucra strâns cu Comisarul pentru Buget pentru a avea un buget corect pentru agricultură. Sunt de acord cu dumneavoastră că Există îngrijorări cu privire la natura birocratică a unor reforme care s-au făcut și m-am angajat să reduc povara administrativă pe perioada mandatului meu și, bineînțeles, voi eh, pune deja la punct acest lucru analizând măsurile agricole pentru a reduce povara administrativă și voi eh, lucra alături de domnul comisar Timmermans pentru a mă asigura că se va întâmpla acest lucru. În criza din Rusia, de Rusia și Ucraina ne arată că există nevoia unei unei plase de siguranță la nivelul produselor agricole. Îngrijorarea pe care ați ridicat-o despre lapte și alte produse agricole este, uh, este valabilă. Dar am făcut uh, foarte multe de la reforma McSherry din 1992 și, uh, și am reușit să, să stabilizăm prețurile. Pentru mine, eliminarea constrângerilor asupra producției la produsele lactate, la lapte și la zahăr reprezintă șanse pentru mai multe locuri de muncă, mai multe, mai mare deschidere a pieței și, a pieței și uh, bugetul uh, și, și în politicile din următorii ani ne vor arăta că avem nevoie de mai mult sprijin de piață și uh, posibilități de tranzacționare, de, de comercializare pe alte piețe, iar eu voi încerca să ofer un exemplu în, în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnul Rode. Are cuvântul. Mulțumesc, domnule, mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule Hogan. Mă bucur să, că ne întâlnim din nou. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea dumneavoastră introductivă. Vă felicit pentru aceasta. Și cum ați spus și dumneavoastră, totuși lucrurile nu sunt atât de simple. Una dintre principalele provocări cu care se confruntă fermierii noștri zi de zi o reprezintă punerea în aplicare inechitabilă a sferei foarte largi de regulamente și directive la nivelul statelor membre. Acest lucru creează concurență inegală, neloială la nivelul sectorului agricol în Europa. Și dacă nu avem uh, concurență puternică, la, pe teren echitabil în Uniunea Europeană, ne vom confrunta cu probleme pe viitor în momentul în care vom avea acorduri de liber schimb cu alte țări. Întrebarea mea este ce veți face dumneavoastră în calitate de, comis de comisar pentru a vă asigura că există competitivitate loială în sectorul agricol în Europa, fiindcă știm cu toții că monitorizarea și stabilirea de calendare nu va fi suficientă. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În 2006 am înțeles că Uniunea Europeană a devenit pentru prima dată exportator net de produse alimentare situația a fluctuat în importuri și ex, la nivelul importurilor și exporturilor uh, în ultimii ani, dar în 2012 am devenit iar exportator net, deci am devenit mai competitiv la nivelul schimbărilor de pe piețe și avem o abordare țintită pe piață, bineînțeles, iar eu susțin acest lucru, așa cum am spus în răspunsul meu, doresc uh, să fiu vârf de lance în ceea ce privește negocierile comerciale și uh, ocaziile de de extindere comercială în alte țări. Motivul uh, poveștii noastre de succes la nivelul competitivității a fost că producătorilor li s-a permis să ajungă la competitivitate printr-o printr-un pac reformat și orientat pe piețe. S-a subliniat rolul cooperării producătorilor în ceea ce privește eficiența și în ceea ce privește sporirea concurenței până la urmă. Consolidarea organizațiilor consumatorilor în Uniunea Europeană a jucat un rol foarte important uh, și a fost obiectivul multor politici. Iată, acum dă roade, într-o măsură mai mare sau mai mică, mai ales în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul uh, produselor lactate. Deci reducerea birocrației, reducerea poverii administrative, politicile orientate către piață reprezintă prioritățile mm, politicilor mele și uh, din următorii cinci ani. Mulțumesc foarte mult! Doamna Senra are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Politica agricolă europeană distruge mii de exploatații agricole zi de zi. Haideți să ne gândim la un nou PAC care să asigure nivelul de uh, trai al agricultorilor. Un PAC care să garanteze bunăstarea animală care să pună capăt uh, preluării terenurilor, la un PAC care să distribuie mai bine asistența? Aveți în vedere vreo măsură de gestionare care să evite crize, o criză asemănătoare cele care, care ne amenință acum cu terminarea cotei uh, laptelui? ați vorbit despre TTIP. Eu vreau să vorbesc despre CETA, acordul între Uniunea Europeană și Canada. În ce sectoare agricole um, s-au făcut um, compromisuri și uh, ce măsuri vezi dumneavoastră? Well, I think that the, the reforms that have been uh, brought into effect Reformele reformele care au fost puse în practică fac exact opusul a ce ați spus dumneavoastră. Avem un nivel financiar garantat pentru um, pentru fermieri la nivel european și măsuri de ecologizare prin care se poate face profit și uh, iată în Irlanda de pildă se pot primi până la 5.000 de euro pentru anumite măsuri pentru fermele mici iar numărul uh, fermelor mici uh, de sub 5 hectare este, destul de, este semnificativ de 69%. Avem nevoie și de un, avem nevoie de un sector viabil uh, pentru a ne asigura că fermierii rămân la sat de a produce alimentele de care avem nevoie. Problema fermelor mici trebuie să fie avută în vedere și s-a, a fost avută în vedere toți, toate fermele din zonele de interes uh, ecologic uh, și toate fermele cu um, suprafață de sub 50 de hectare au fost uh, scutite. Iată de la... Există flexibilitate la nivelul statelor membre în ceea ce privește sprijinul acordat, distribuirea resurselor, asistența cuplată pentru zone cu probleme. Deci s-a făcut tot ce s-a putut de către comisia anterioară și de, de către dumneavoastră pentru a da cât mai multe posibilități femei, familiilor care locuiesc la țară fermelor. În ceea ce privește cotele la lapte, acestea există din 2008. Toată lumea cunoaște aceste reguli foarte bine. În fiecare an cotele au crescut cu 1%, deci acesta a făcut parte din propunerile de soft landing. Ar fi uh, incorrect acum să schimbăm regulile la jumătatea drumului când oamenii deja și-au făcut planuri din conformitate cu regulile care existau, pe care le cunoșteau și le, uh, am, uh, în Europa am uh, nu, nu am oferit uh, măsuri suplimentare de soft landing, de aterizare ușoară. 20 din statele membre în ultimul an nu și-au atins cotele, din câte știu eu. Mulțumesc, domnul Hausling. Domnule Hogan, uh, în Irlanda ați fost uh, responsabil pentru nepunerea în aplicare a uh, uh, regulamentului privind nitrații. Ne puteți spune cum s-a ajuns la situația asta? De ce oare 50% dintre fermierii irlandezi nu respectă acest regulament? Ați vorbit despre simplificare, dar n-ați vorbit despre durabilitate, despre uh, protecția mediului înconjurător. Toate acestea nu vor reprezenta priorități pentru dumneavoastră, pentru că trebuie să recunoaștem, agricultura are efecte negative asupra mediului înconjurător și trebuie să limităm aceste efecte. De asemenea, n-ați vorbit nimic despre agricultura biologică, ecologică. Cum o veți sprijini în Europa? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc. Directiva nitraților uh, a introdus măsuri suplimentare ecologice în ceea ce privește sursele de apă în Irlanda. Prin ecocondiționalitate avem uh, măsuri ecologice suplimentare care au fost introduse și răspunderea asupra comunității agricole este considerabilă. Primesc critici în cealaltă parte, după cum vă închipuiți, dar trebuie să ajungem la un echilibru și aveți dreptate. Două state membre au uh, cerut prereglementări de la Uniunea Europeană în situații dificile, una în Irlanda și una în, în uh, Olanda fost acordate ambele cereri, dar principala răspundere de în ceea ce aplicarea eh, rezidă la Ministerul eh, Agricol, Agriculturii din Irlanda și da, trebuie să încercăm în această directivă să existe un echilibru între surse de apă curate și eh, măsurile dintre, de la, la nivelul ecocondiționalității și ecologizării și țintele cu privire la nitrați trebuie să fie respectate la nivelul statelor membre. Sunt de acord că trebuie să ne asigurăm că ne protejăm resursele naturale, mai ales uh, apa. Trei ani și jumătate am încercat să fac asta în Irlanda. Am încercat să mă asigur că cetățenii înțeleg valoarea apei, principiul poluatorul plătește a fost foarte important aici. Trebuie să ne asigurăm că protejăm calitatea apei cum n-am mai făcut-o până acum. În al treilea rând, în ceea ce este propunerea cu privire la agricultura biologică. Știu că și noastră sunteți raportor. De curând ați, spus, ați fost numit raportor și aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră. Această propunere nu ar trebui să fie întârziată, ci din potrivă. Trebuie să ne grăbim și să ne asigurăm că obținem măsuri simplificate și un rezultate semnificative, fiindcă este extrem de important pentru creșterea economică și pentru locurile de muncă. Este important ca această propunere să fie aplicată cât mai repede la nivelul statelor membre. Mulțumesc foarte mult. Domnul Agniu. Bună ziua, domnule Hogan. Vreau să vă spun că eu o să vă pun întrebări de două ori să asta e o veste proastă. Acceptați să veniți în regiunea mea, acceptați invitația noastră, care eu și Elizabeth Trust, secretarul de stat pentru agricultură, pentru a vă prezenta zona noastră. Și um, o să vă întâlniți cu oameni care o să vă povestească despre experiența lor în ceea ce privește interdicția cu uleiului de bumbac și uh, experiența lor negativă și modul în care, precum și modul în care încercăm noi să susținem uh, apicultura. Și uh, vi se va vorbi și despre mm, situația groaznică a procedurii de tăiere a ciocurilor și uh, ce se întâmplă cu regulile de registrare a pesticidelor. Uh, cât de, de vă vom spune cât de greu este, este să respecte aceste uh, reguli, să se respecte regulile de mediu. Dacă vă facem această invitație, o veți accepta? Well, don't, expect, don't, expect, don't expect me to farm your land as well. Da, să nu mă puneți și să muncesc, să vă muncesc uh, pământul când mă invitați. You've covered a broad range of subjects I should be familiar with on your farm, which I am fortunately... Uh, dar să știți că nu, nu știu prea multe despre albine, biodiversitate. Uh, cunosc alte dintre subiectele pe care le-ați ridicat, dar nu pe toate, din păcate. Dar vă promit că o să vizitez fiecare stat membru. Și Marea Britanie. Și uh, sper că uh, voi putea să fac acest lucru și că referendum, referendumul viitor nu va schimba lucrurile. Dar ați vorbit despre, despre provocările cu care se confruntă agricultorii în viața de zi cu zi. Și în, uh, noi am încercat să redactăm uh, planurile pentru reforma PAC uh, în următorii 5 ani și da, până la urmă problema va fi cu detaliile punerii în aplicare, să vedem ce putem face în ceea ce privește uh, armonizarea și simplificarea acestui proces. Și da, sigur, o să încerc să vizitez uh, câteva ferme din Marea Britanie și poate una dintre ele va fi cea despre care mi-ați vorbit. Mulțumesc foarte mult. Doamna Dodds are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar semnat, uh, bine ați venit. Sectorul produselor lactate. Mm, salut spusele dumneavoastră privind acest sector, dar acest sector se confruntă cu volatilitatea prețurilor în continuare din cauza uh, producției mondiale, cererii mondiale care a scăzut și interdicția Rusiei. Ieri licitația mondială uh, de comerț a eșuat încă o dată. Ce veți face pentru a proteja industria produselor lactate de volatilitatea prețurilor? Și în ce împrejurări ați, v-ați putea gândi la reintroducerea uh, restituțiilor la export? Ați vorbit în prezentarea dumneavoastră despre o chestiune care ar uh, reprezenta o oarecare modificare a pacului în ceea ce privește ecologizarea, uh, ecocondiționalitatea. Ne promiteți că uh, la jumătatea parcursului se va, se va face o revizuire a pacului pentru a ne asigura că nu sunt afectați negativ fermierii. Da, mulțumesc. Există, aveți dreptate, volatilitatea prețurilor este o realitate. Prețul laptelui a scăzut cu 7,5%, am aflat ieri și, da, este îngrijorător acest lucru din mai multe motive, cum a spus, interdicția Rusiei, eh, producția crescută de lapte în Europa datorită eh, condițiilor eh, de climatice și prețurilor și nici citate din China nu poate fi trecută cu vederea în ceea ce este problema în care ne confruntăm. Uh, dar uh, vreau să vă spun că, da, întregul instrumentar, uh, măsuri de piață despre care s-a vorbit uh, în cadrul Organizației Pieței Comune va fi pus la dispoziție și voi avea vedere și restituțiile la export, dar, dar aceasta este o măsură costisitoare. costisitoare. Deci, bine, nu o exclud, dar și orice măsură de siguranță de care va fi nevoie pentru a proteja veniturilor va fi avută în vedere. Va exista o revizuire la jumătatea parcursului pentru PAC. Odată ce vom avea suficient timp și date disponibile pentru a face această evaluare, o vom face. Vă mulțumesc. Trecem acum la cea de-a doua rundă de întrebări. Domnul Dorfman. Domnule comisar desemnat, vreau să rămân la problematica laptelui, și anume uh, producția de lapte în zonele defavorizate și în special în zonele de munte. Comisia a creat un raport uh, în urmă cu 2 ani de zile cu privire la cote și s-a ajuns la concluzia că există acum o concentrare a producției de lapte Uh, și consecința acestei concentrări este dispariția producției de lapte din zonele defavorizate și zonele muntoase. Noi ne-am uh, bătut capul cu găsirea unei soluții, dar din păcate nu s-a făcut nimic până acum, cotele vor ajunge la final în câteva luni și uh, prin urmare situația din, din aceste zone nu se va îmbunătăți. Aveți de gând să puneți în aplicare noi măsuri sau care este părerea dumneavoastră pe, pe această temă? Negocierile privind uh, reforma PAC oferă o serie de măsuri de flexibilitate pentru statele membre. Există o serie de um, tipuri de asistență plată care pot fi folosite. Există programe de dezvoltare rurală care pot fi uh, folosite pentru a ajutora uh, persoanele din aceste zone. Eu sunt conștient de nevoia de a crea locuri de muncă în zonele rurale, în special în zonele defavorizate. Producția de lapte este foarte importantă pentru coeziunea socială și, de asemenea, pentru capitalul uman din zonele uh, acestea defavorizate. Și, bineînțeles, că vom evalua implementarea la nivel de state membre a măsurilor PAC. Vom vedea dacă toate aceste principii și aceste probleme sunt luate în considerare. Haideți să vedem mai înainte de a trage o concluzie, concluzie cum anume sunt uh, puse în aplicare pro- măsurile propuse la nivelul statelor membre. Uh, programele de dezvoltare rurală oferă o serie de soluții pentru aceste regiuni. Mulțumim. Urmează domnul Andrew. Mulțumesc, domnule comisar de Senat. În spatele dumneavoastră mă aflu. Volatilitatea prețurilor uh, uh periclitează stabilitatea veniturilor agriculturilor și, uh, agricultorilor. În momentul de față, PAC-ul nu poate sprijini o agricultură durabilă care să genereze locuri de muncă în toate teritoriile Uniunii Europene e nevoie acum de politici de urgență care să ajute la gestionarea crizei existente nu doar în zonele volatile. Prin urmare, vreau să vă întreb dacă vă angajați să respectați toate regulile europene cu privire la origine uh, și asta în contextul negocierilor transatlantice atlantice. Veți proteja aceste reguli în, în domeniul producției de vin pentru că există o serie de atacuri la, la adresa producției de vin și indicației geografice din partea americanilor. Sunt uh, conștient uh, că în țara pe care o reprezentați, această temă, acest sector de producție este deosebit de important. Indicațiile geografice sunt importante și oferă o serie de măsuri de protecție a producției locale. În acest context, bineînțeles, Comisia trebuie să pună în aplicare o serie de măsuri de control uh, alături de colegii mei din Colegiul uh, Comisarilor, vom încerca să creăm măsurile de control și sistemele de control necesare pentru a pune capăt tuturor cazurilor de fraudă. Bineînțeles, negocierile TTIP, uh, dar și alte negocieri cu Mercosur sau alte regiuni ale lumii vor fi întotdeauna problematice. Întotdeauna însă vă asigur că pe parcursul acestor negocieri indicațiile geografice vor fi luate în considerare. Știu care este importanța sectorului viniviticol în Franța, dar uh, și în uh, întreaga Europa. Sectorul viniviticol uh, reprezintă o mare un, un mare aport la PIB-ul statelor precum Franța, Italia, Spania și, prin urmare, vă asigur că vom ține întotdeauna cont de acest sector în negocierile pe care le purtăm. Mulțumim. Urmează domnul Wojciechowski. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. V-ați referit timp de 10 secunde la embargoul rus în uh, prezentarea introductivă. Ne confruntăm cu o mare problemă, cu o criză cauzată de acest embargo, în special în acele state care sunt vecine cu Rusia, precum Polonia, statele Baltice sau Finlanda. Întrebarea mea este următoarea. Veți folosi rezerva pentru cazurile de urgen, urgență creată prin uh, articolul 25 al regulamentului 1306 este absolut esențială utilizarea acestei rezerve. Ideea a fost inițial uh, îmbrățișată de uh, Parlamentul European și aș vrea să vă întreb care este poziția dumneavoastră cu privire la acest aspect. Spun asta pentru că Până acum, spre exemplu, fermierii polonezi nu au primit absolut nimic. Mulțumesc! Măsurile de criză luate de până acum vor avea un impact asupra bugetului anului 2015, nu a anului 2014. Până la 15 octombrie, uh, Comisia Europeană își va updata toate informațiile cu privire la cheltuierile pentru anul care vor afecta bugetul anului 2014. Acest uh, buget al anului viitor va fi uh, practic uh, Um, slăbit sau scăzut tocmai din, din pricina tuturor măsurilor de criză aplicate în anul 2014. Uh, Dar cu toate aceste presiuni bugetare, 161 de milioane de euro vor fi alocate măsurilor acestora de criză, care sunt într-adevăr foarte necesare. Problema este însă că în momentul în care luăm bani din fondul acesta de, de rezervă, uh, Uh, îi afectăm pe toți uh, fermierii europeni. Nu îi ajutăm doar pe cei aflați uh, loviți de embargoul rus. Prin urmare, orice fel de decizie trebuie să fie una foarte echilibrată. În acest sens, voi lucra cu Colegiul Comisarilor pentru a mă asigura că această rezervă este protejată în măsura în care se poate, însă, în același timp, folosită în cazul în care este uh, necesară folosirea sa. De asemenea, vom încerca să atragem și fondurile speciale pentru ajutorarea fermierilor care au nevoie de asistență. Vă mulțumesc. Urmează domnul Rode. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, nu știu, să mai pun prima întrebare încă o dată, pentru că nu mi-ați răspuns, sau oare să trec la o altă temă pe care vreau neapărat să o pun în discuție? Ei, voi alege să vă adresez o nouă întrebare. Însă, vă asigur că vă voi pune prima întrebare de fiecare dată când ne vom întâlni în următorii cinci ani. A doua întrebare se referă la deschiderea de noi piețe. În Danemarca, la Ministerul Agriculturii și uh, în, în celelalte entități care au de-a face cu sectorul agricol, ne asumăm responsabilitatea de a acționa precum ambasadori ai produselor agricole. Încercăm permanent să deschidem noi pieți pentru produsele daneze și de asta are nevoie și Uniunea Europeană. Vreau să vă întreb dacă veți încerca să creați o nouă cultură la nivelul Comisiei, o nouă cultură conform căreia funcționarii europeni să lupte și ei pentru deschiderea noilor piețe. Răspunsul este da. Personal mă voi ocupa de lucrul acesta și mă voi asigura că serviciile care mă asistă vor lupta de asemenea pentru deschiderea de noi piețe. Dată fiind situația geopolitică, în momentul de față e clar că avem nevoie de noi piețe și bineînțeles că vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru ca toate reprezentanțele noastre să încerce a plasa mai bine produsele agricole europene. E nevoie de o mai bună coordonare uh, din acest punct de vedere. Asta nu înseamnă că vom avea neapărat uh, succes, dar vom încerca vă asigur că vom încerca să ne axăm pe noi uh, regiuni, regiuni care pot, pot absorbi produsele noastre. Voi încerca să folosesc absolut toate instrumentele care ne, ne stau la dispoziție din punctul de vedere al măsurilor și mă refer aici la măsurile de piață pentru a atinge această ambiție. Avem uh, vreo 30 de milioane de euro la dispoziție în următorul an pentru, sau în următorii ani pentru o coordonare mai bună a politicilor comerciale. Mulțumim. Urmează domnul Carthy. Domnule comisar desemnat, membrii Parlamentul, Parlamentului European știu care este trecutul dumneavoastră în ceea ce privește impunerea la nivel de Irlanda unor noi taxe locale. Uh, Dată fiind această exprim, uh, experiență a dumneavoastră, vreau să vă întreb dacă vă așteptați să fiți, uh, să vă întâlniți cu o opoziție puternică când vine vorba de punerea în aplicare a politicilor dumneavoastră. De asemenea, știți prea bine că ați fost acuzat uh, de o serie de activități între ghilimele frauduloase Uh, la nivelul uh, consiliilor locale în care ați, uh, ați activat. De asemenea, există o cercetare pe, pe în ceea ce privește cele 50 de milioane de, eu, de euro care au fost alocate de către dumneavoastră pentru consultanță în contextul cazului Irish Water, ei bine, toate aceste acuze fiind pe masă, credeți că ele vor avea un impact asupra viitorului dumneavoastră mandat? Eu am petrecut 27 de ani în calitate de membru al Parlamentului European, al Parlamentului Irlandez. Știu ce înseamnă privilegiile parlamentare și știu ce înseamnă încălcarea acestor privilegii parlamentare. Știu ce înseamnă a-ți se oferi o ocazie să te aperi și ce înseamnă de asemenea să fii condamnat în lipsa unor probe. Eu cred că acum vorbim despre cu totul altceva. Vă asigur că la nivel de uh, minister în, uh, în Irlanda nu mă fac vinovat de absolut uh, nimic. Cele 50 de milioane pentru Irish Water au fost o sumă care trebuia, trebuia investită în crearea unei noi entități entități care să asigure, practic, uh, instalarea de apometre în, uh, în Irlanda. Ei bine, instalarea unui nou sistem costă. Au existat evaluări uh, independente, până și de către Comisia Europeană, și vă asigur că uh, majoritatea fondurilor au fost folosite corect. Eu știu că dumneavoastră sunteți împotriva Europei, dar vă opuneți și mie. Dar am primit uh, o scrisoare minunată din partea Ministrului Agriculturii din uh, Irlanda de Nord. În această scrisoare, domnia sa mă felicită pentru faptul că am primit această, că am fost desemnat ca și comisar pentru agricultură. Îmi spune că odată ce voi fi uh, investit, așteaptă să ne întâlnim pentru a stabili uh, o relație de muncă solidă. Uh, Domnia sa îmi spune de asemenea că cu siguranță sunt uh, conștient de problemele cu care se confruntă fermierii. Deci, iată, uh, există acest ministru este practic membru al partidului pe care îl reprezentați dumneavoastră. S-ar putea să aveți probleme, dată fiind întrebarea pe care ați pus-o. Urmează domnul Rope. Domnule președinte, stimate comisar semnat, dumneavoastră doriți să faceți o evaluare la jumătatea termenului a reformei PAC. Dar nu credeți că ar fi uh, mai important oare să, să modificați dezechilibrele existente în momentul de față la nivel european între ajutoarele de stat oferite uh, fermierilor? Uh, în uh, centrul și în estul Europei, ajutoarele primite de fermieri sunt mult mai mici decât în restul Europei. În uh, statele baltice, costurile sunt absolut aceleași ca în restul Europei, uh, chiar um, mai mari la capitolul energie, dar ajutoarele pe care fermierii noștri le primesc sunt mult mai mici și asta generează, bineînțeles, un dezechilibru la nivel european și reprezintă, practic, o sprijinire a fluxurilor migratorii, care duc, aduc cu sine problema să sărăciei. Iată, este un uh, cerc vicios pe care nimeni nu reușește să, să-l rupă. N-ați vorbit nimic despre pesta porcină, care este o problemă cu care se confruntă multe dintre regiunile europene. Vă mulțumesc. Eu accept că pacul este o mare, un mare pas în direcția cea bună. Mergem în direcția unei mai bune distribuții între fermieri și între state. Și asta va continua, mai ales pe măsură ce uh, plățile istorice vor scădea ca ponderă. În propunerea inițială a Comisiei se dorea o mai bună uh, distribuire a ajutoarelor între regiuni și fermieri. Dar flexibilitatea care a fost acordată statelor uh, membre, practic uh, le sprijină pe acestea să elimine discrepanțele, să ajute acele zone vulnerabile despre care se vorbea. Eu, am, eu consider că această evaluare la jumătatea trimi, uh, tri, termenului este necesară pentru a ne asigura că măsurile decise sunt, bineînțeles, puse în aplicare și, de asemenea, pentru a ne asigura că aceste venituri discrepanțe discrepanțe la nivelul veniturilor sunt într-adevăr eliminate, fără a uita, bineînțeles, situația specială a fermelor mici care reprezintă cu mai puțin de 5 hectare, care reprezintă 69% dintre fermele la nivel european. În această evaluare vom vedea ce anume au făcut uh, statele membre și vom învăța din bunele experiențe avute, măcar de unele dintre aceste state membre. Mulțumim. Urmează doamna Bonano. Domnul președinte își cere scuze. Doamna Moi primește cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica agrară comună a fost decisă de către Comisie și Parlament, dar uh, rezultatele obținute ne-au uh, dezamăgit. Corupția a influențat uh, plățile de bază în multe state membre, printre care se numără și Italia. Din păcate, fermele mici sunt în continuare Ehm, sunt în, în continuare puse într-o situație dificilă, dată fiind maniera în care sunt împărțite ajutoarele eh, diferiților fermieri. Domnule comisar desemnat, veți lupta împotriva corupției, veți eh, lupta împotriva nepotismului, care este atât de prezent în Italia, spre exemplu. Există măsuri pe care puteți să le puneți în aplicare pentru a combate această situație și cum anume vreți să, produ- să, să protejați uh, produsele locale de corupție. Mulțumesc! Nu știam că există aceste aceste probleme administrative la care vor, despre care vorbiți dumneavoastră. Nu știam că acestea se datorează corupției. Bineînțeles, voi ține cont de informațiile pe care mi le oferiți pe viitor. Dar noi încercăm să găsim uh, măsurile necesare pentru a asigura siguranța alimentară, în primul rând, la nivel european și mai apoi la nivel mondial, pentru că știți, uh, dată fiind creșterea populației la nivel uh, mondial și date fiind constrângerile de mediu, vom avea cu siguranță probleme legate de siguranța alimentară. Am oferit flexibilitate în cadrul programului de dezvoltare rurală, am oferit uh, flexibilitate statelor membre pentru ca ele să poată gestiona situațiile din diferitele regiuni. Nu am găsit o soluție sau nu am încercat să impunem o soluție pentru, pentru toată lumea. Bineînțeles, vom evalua ce se întâmplă în toate statele membre și vom încerca să ajutăm statele membre la capitolul punere în aplicare. Și dacă există în continuare dificultăți, vă asigur că vom ține cont de toate alarmele pe care le, ni le veți transmite și vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru a vă, a vă asista. Mulțumim, urmează domnul Bonano. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar de semnat, îmi vorbesc aici și gândindu-mă la ceea ce a spus colegul meu care a fost uh, implicat în creșterea de animale. Dacă ne uităm la creșterea de animale, fructe și legume, ce veți face pentru a proteja aceste sectoare? Pentru că mie mi se pare că uh, Europa are o tradiție de a proteja operatorii mari și de a trece cu vederea nevoile celor mici. Cred că vorbim aici despre reguli și regulamente și dificultățile cele mai mari uh, Uh, sunt că am avut această criză la nivel uh, internațional care a avut un impact devastator asupra agriculturii. Cu siguranță, predecesorii dumneavoastră au uh, refăcut uh, pacul și uh, asta este moștenirea pe care o avem astăzi. Sper că vă veți asigura că vom putea face față în ceea ce privește concurența cu alte zone ale lumii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție, domnul comisar de senat. Ă, ca orice ă, politică va fi nevoie de timp pentru a o pune în aplicare. Și într-o măsură mai mare sau mai mică, toată lumea e îngrijorată de schimbare. E o chestie culturală și în țara mea este la fel. Dar nu putem sta pe loc în ceea ce privește direcția luată de PAC începând din 92, pentru că nu am mai uh, susținut prețurile, ci veniturile. Este o politică orientată către piață și sunt perfect de acord cu asta. Avem acorduri uh, comerciale bilaterale sau colective cu multe țări uh, care au ținut cont de contribuția importantă pe care o poate avea Europa la siguranța alimentară pe viitor. Menținerea unor uh, ferme, unor exploatații agricole viabile prin uh, durabilitate de mediu uh, Uh, deși unii oameni spun că am putea face mai multe, dar doar așa prin, uh, uh, și prin sprijinirea pieței prin diverse măsuri va asigura competitivitatea Europei pe viitor, mai ales într-o poziție de parteneriat comercial la nivel global și uh, care să concureze și cu alte regiuni, nu doar cele care sunt acum uh, cu probleme Rusia, Ucraina sau uh, Orientul Mijlociu. Dar vreau să văd mai întâi cum se aplică în practică toate lucrurile, astfel încât peste un an, doi să pot uh, vedea care sunt modificările necesare pentru a îmbunătăți situația. Mulțumesc! Mulțumesc! Demarăm a treia rundă de întrebări. Primul vorbitor, domnul Iar. Mulțumesc foarte mult! Această uh, ultimă reformă este mm, destul de aiurea pentru mine pentru că înseamnă mai puțin bani și mai multă birocrație și nu asta ar trebui să fie ținta noastră. Ar trebui să vă întreb care sunt măsurile specifice pe care uh, le plănuiți pentru a simplifica și pentru a reduce birocrația din PAC? Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește ecologizarea pe primul pilon? Trebuie să rediscutăm lucrurile în cadrul procesului de revizuire? Propunerile care au fost făcute de colegul Das, uh, sunteți pregătiți să le preluați? A existat o rezoluție adoptată de Parlamentul European și eu cred că această rezoluție nu a fost luată în calcul suficient de Consiliu sau de Comisie. Mulțumesc! În primul rând, în ceea ce privește comunicarea, există un punct de vedere care spune că trebuie să avem o comunicare mai bună între servicii și Parlament. Și recunosc acest lucru și o să mă angajez cu conducerea grupurilor politice pentru a vedea ce putem face pentru a îmbunătăți comunicarea. Uh, ca funcționar public uh, și ales uh, timp de 32 de ani, înțeleg politicienii, uh, știu cum funcționează, noastră trebuie să dați socotala alegătorilor despre modul de punere în aplicare a regulamentelor. Există niște reguli care guvernează relațiile dintre Comisie și Parlament, vor fi reguli noi pentru noua Comisie și cred că la începutul unui nou mandat este o oportunitate bună să vedem cum putem coopera și mai strâns. Uh, am văzut că mm, uneori comisiile parlamentare nu sunt implicate de la bun început în dezvoltarea unei propuneri și asta intenționez să rectific. Uh, mă angajez că de la începutul mandatului o să încerc să uh, simplific pacul. Nu știu cât de mult succes voi avea, pentru că nu e simplu, așa cum am spus mai devreme, dar vom încerca. Și sunt uh, convins că veți veni și noastră cu exemple din țara pe care o cunoașteți dumneavoastră cel mai bine. Propunerea de ecologizare. În aprilie anul trecut ați făcut o declarație pentru a vă asigura că analizăm uh, ecologizarea și zonele de interes ecologic și uh, implementarea practică. Când vom avea suficiente date pentru a face o revizuire uh, cuprinzătoare, uh, voi lua în calcul toate propunerile menționate, inclusiv raportul domnului Das și uh, diversele propuneri care mi-au fost făcute legate de punerea în practică la nivelul statelor membre. Statele membre trebuie să lucreze cu Comisia la punerea în aplicare și uh, Comisia le va pune la dispoziție resursele necesare pentru a face acest lucru. Mulțumesc foarte mult, doamna Aguilera Garcia. Domnule Hogan, practicile comerciale incorrecte duc la un dezechilibru sistemic al lanțului alimentar organizarea comună a piețelor trebuie să oferă o reechilibrare, dar nu se întâmplă așa. Ce inițiative intenționați să uh, luați împreună cu colegul uh, răspunzător pentru concurență și piețe pentru a vă asigura că agricultorii de-a lungul lanțului alimentar sunt protejați? Pentru că acest lucru este fundamental pentru, uh, sud-estul, pentru sudul Europei, pentru fructe și legume, pentru uleiul de măsline, pentru că mm, vreau să știu care sunt măsurile pe care doriți dumneavoastră să le luați pentru a uh, încuraja competitivitatea acestor regiuni, mai ales în ceea ce privește uleiul de măsline și fructele și legumele veți uh, finaliza planul de acțiune pentru uleiul de măsline european care a fost demarat de predecesorul noastră acum 2 ani. Mulțumesc! Mulțumesc, da, vreau să mă asociez uh, Uh, cu ceea ce a spus doamna Malmström în timpul audierii sale, că politica comercială atinge viețile oamenilor și uh, că a dus la redresarea economică în uh, țări precum Spania și Irlanda. A cerut mai mare transparență și sprijin pe deplin acest lucru. S-a angajat să publice răspunsuri la îngrijorările legate de TTIP care au fost exprimate de două organizații. Uh, sper ca și Statele Unite să facă la fel. Trebuie să ne asigurăm că e mai mare transparență, că nu există secrete și că toată lumea știe la ce să se aștepte în cadrul negocierilor pentru TTIP. Uh, știu care este schema uh, fructe și legume și acum există sprijin financiar și plăți directe pentru uh, cultivatorii de fructe și legume. Există exploatații agricole care vor fi susținute de comisie, deci în mod clar noi vom oferi mai mult sprijin acestor exploatații. Uh, Uh, uleiul de măsline nu e așa un subiect foarte important în Irlanda, dar încep să învăț din ce în ce mai multe despre el și um, uh, aștept o reformare a sectorului uh, și voi colabora cu dumneavoastră pentru asta, doamna Garcia. Sunt convins că veți avea argumente foarte bune, mai ales pentru țările din regiunea sudică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Goșesca! Mulțumesc, domnule președinte, domnule Hogan. Pentru că nu prea am timp, o să Uh, spun câteva probleme pe scurt. Vedeți o posibilitate de a crește plățile directe către uh, agricultorii polonezi în această perioadă de programare înainte de 2020, pentru ca aceștia să fie pe picior de egalitate cu cei care au exploatații agricole în condiții similare în Germania? În al doilea rând, import, uh, interdicția de importuri a Rusiei. Uh, Uh, veți reacționa rapid și eficient, eficient și adecvat uh, față de pierderile suferite de uh, fermierii noștri. Apoi, cotele de lapte, sunteți în favoarea reintroducerilor și sunteți în favoarea exceptării fermierilor de la plata de taxe în perioada finală și, nu în ultimul rând, peste porcina africană. Vedeți vreo posibilitate de compensare relevantă uh, față de pierderile suferite de fermieri și, nu în ultimul rând, ce poziție aveți față de OMG-uri? Da, nu cred că o să pot rezolva toate problemele menționate în următorii 5 ani, dar reforma PAC este un pas mare în această direcție în ceea ce privește convergența uh, și haideți totuși să nu intrăm în dezbaterea aia mai veche pe care am tot avut-o în ultimii cinci ani. Uh, eu sunt pregătit să analizez în contextul revizuirii la jumătatea mandatului modul în care ne putem asigura că avem exploatații agricole viabile, pentru că 60% dintre exploatații au mai puțin de 5 hectare și asta e o problemă structurală și sunt uh, convins că țările trebuie să facă față acestor lucruri în contextul siguranței alimentare. Uh, avem un program de dezvoltare rurală și statele membre au uh, multă autonomie, inclusiv statul dumneavoastră, și ar putea să acorde sprijin pentru sectoarele care se află în dificultate în diverse regiuni. Uh, aștept cu interes să aflu ce propunere a făcut țara dumneavoastră Comisiei pentru a vedea ce instrumente utilizează pentru a se asigura că uh, îi ajută și mai mult pe agricultorii care vă îngrijorează. Deci trebuie să ținem cont că în anumite țări uh, sprijinul din plăți directe va crește față de nivelul actual și până în 2020 uh, statele membre vor avea, vor fi mai degrabă pe picior de egalitate. Cotele de lapte sunt pentru abolirea acestora și există măsuri de piață care să asigure stabilitatea pieței chiar și în aceste condiții avem probleme probleme cu stocarea. Am văzut um, că, mai ales în condiții de criză, cum s-a întâmplat acum cu Rusia, este dificil să facem față. Uh, știu care sunt dificultățile țărilor estice și comisarul Cioloș a făcut tot posibilul pentru a găsi fondurile necesare pentru a oferi sprijin fermierilor uh, celor mai afectați din această zonă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Huitama. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, cred că trebuie să ne concentrăm uh, mai mult pe inovare și pentru antreprenoriat. Pentru că dacă nu facem asta, nu vom mai avea avantaj competitiv. Ehm, fermierii se confruntă foarte mult cu birocrație. Un exemplu de marcă este directiva privind nitrații din 91. Asta ar trebui, până la urmă, ehm, fermierul ar trebui să fie cel care hotărăște cum să respecte directiva. Ehm, vorbim despre o limită de 170 de kg de dioxid din balegar ca limită pentru uh, fiecare uh, agricultor. Dar acesta are voie să folosească îngrășăminte artificiale. Ne puteți da exemple, trei exemple clare despre modul în care puteți să reduceți birocrația? Și a doua întrebare, cum vă veți asigura că interesul sectorului agricol este uh, central pentru Colegiul Comisarilor? Mulțumesc! Deși finanțarea PAC-ului a fost redusă ca buget, așa cum uh, domnul Carti a spus mai devreme, este totuși o parte importantă a bugetului european. Deci uh, este un contributor uh, major la crearea de locuri de muncă, la securitatea alimentară și la dezvoltarea rurală și cred că poziția centrală a alimentelor este luată mai în serios de toți comisarii, pentru că am văzut uh, declinul sectorului de construcții și uh, al multor alte, altor sectoare unde erau angajați oamenii din mediul rural. Deci ne uh, bazăm din ce în ce mai mult pe antreprenoriatul tinerilor care se întorc la colegii, este o poveste foarte frumoasă Vedem că avem colegii agricole care sunt pline de oameni care doresc să se întoarcă la uh, munca pământului. Și vreau să văd cum putem folosi fondurile pe care le avem acum pentru a obține mai mult sprijin și în alte domenii, cum ar fi Orizont 2020 sau produsele financiare pe care le putem folosi pentru a uh, crea, pentru a sprijini programul de dezvoltare rurală. Deci, uh, Uh, nu vorbim doar de cei 38% din buget pe care îi avem, ci uh, despre modul în care putem atrage și alte fonduri din uh, alte părți. În ceea ce privește directiva privind nitrații, trebuie să înțelegem că trebuie să avem un echilibru între productivitate și durabilitate de mediu. Pentru că 40% din uh, resursele naturale sunt uh, asediate și 45% din resursele de apă sunt asediate, practic. Deci trebuie să vedem ce putem face pentru a ne proteja sursele existente de apă și trebuie să avem un echilibru. Uh, ecocondiționalitatea nu ar trebui să fie asigurată exclusiv de fermier și Uh, trebuie să ne asigurăm doar că fermierul are instrumentele necesare pentru a respecta obiectivele din directiva privind nitrații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Flanagan! Bine ai venit, Phil! Știu că ai spus că vrei să lucrezi cu toți politicienii. E un progres pentru că în presa irlandeză ai spus că oamenii ca mine sau Matt Carthy sunt irelevanți și suntem așa undeva la margine. Ai vorbit despre convergență. S-a propus ca statele membre să aibă rate uniforme de plată la hectar până în 2019. Și asta uh, în Irlanda uh, ar duce la o situație în care cei mai bogați 20% dintre fermieri vor obține 80% din fonduri. Uh, tu ai o istorie de a-ți ajuta prietenii și camarila, așa cum s-a spus deja în presa irlandeză. Vei continua această tendință Uh, ajutând milionarii sau vei face ceea ce trebuie să faci și uh, vei aduce reforma PAC înapoi la oamenii obișnuiți? Mulțumesc! Mulțumesc că ați fost uh, scurt și la obiect, domnule deputat. Așa cum, ca orice reprezentant ales, Ideea mea de bază este să creez locuri de uh, muncă. Sunt convins că știi deja că, în calitate de politician, încerci să ajuți oamenii să-și găsească de uh, lume, dar uh, sunt mulți care uh, mulți dintre prietenii mei și-au trimis CV-urile pe piața irlandeză și nu au obținut locuri de muncă, deci înseamnă că îmi pierd un pic uh, influența. Sunt de acord că există o povară administrativă asupra fermierilor mici și am menționat-o mai devreme, dar nu sunt de acord cu noțiunea că micii fermieri sunt excluși din proces. Există o convergență internă și externă. Uh, trebuie să ne asigurăm că avem un venit minim garantat pentru micile ferme. Uh, am putea avea uh, fonduri de 5.000 de euro pe an în plus pentru fermierii care respectă standardele de mediu și uh, reformele uh, permit uh, statelor membre să acorde sprijin suplimentar în zonele uh, izolate, mm, spre exemplu pentru sectorul ovinelor, care nu se descurcă prea bine pe piață. Dar tocmai asta zic că este nevoie de flexibilitate pentru statele membre ca să ajute aceste zone uh, și sectoare defavorizate. Și sunt convins că vei sprijini uh, toate măsurile pe care le vom avea pentru a avea convergență suplimentară în uh, Europa. Uh, și în revizuirea la termen uh, mediu, dacă mai suntem încă aici, aștept dezbaterea cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Sebastian. Gracias, señor Joan. Pedía usted antes datos. Mulțumesc, domnule Haugen. Ați, uh, vreau să vă spun că fer, fermierii convenționali um, au asistat la creșterea 40% a costurilor produselor de bază în ultimii ani, 80% creștere la prețul nutreților și 16% eh, în prețul pesticidelor. Costurile care au fost suportate nu, au fost suportate nu numai de fermieri, dezvoltarea tehnologică ar putea să-și aducă o contribuție și, să, și, la, și la agricultură și la mediul înconjurător. Veți sprijini cu adevărat agricultura durabilă? așa cum ar trebui să o faceți. Producătorii din sudul Europei, producătorii de fructe și legume, de legume sunt dezamăgiți de ce se întâmplă. Valoarea produselor a scăzut în ultimii 10 ani, uh, prețul, de, prețul pe piață a scăzut. Eu sunt european convins, dar acum trebuie să hotărâm ce va face Uniunea Europeană, ce veți face dumneavoastră pentru a ajuta pe, pe acest oameni, altfel nu vom face decât să Um, creștem șomajul. Mulțumesc foarte mult. Da, eu sprijin o agricultură durabilă, sigur că da. Am spus acest lucru și în, uh, și în uh, remarcile introductive și în uh, răspunsurile pe care le-am dat. Nu putem să avem o agricultură activă fără o, cal, fără o apă de calitate, un sol de calitate și măsuri, dura, măsuri în acest sens. Transferul de cunoștințe reprezintă un aspect foarte important uh, și avem o nouă sursă de sprijin financiar pentru productivitate și uh, durabilitate, o inițiativă a comisarului Cioloș pentru a registra progres în ceea ce privește tehnologia și inovarea și pentru a se asigura că agricultura merge mai departe pe acest făgaș durabil. În egală măsură, sunt de părere că întotdeauna se va, va exista o o discuție privind măsurile de, pe termen scurt, dar măsurile pe termen lung sunt cele mai importante, nu-i așa? Cu toată, lum- toată lumea este de acord cu durabilitatea pe termen lung. Cred că Comisia a reacționat rapid în ceea ce privește interdicția rușilor. Datorită reformelor dumneavoastră ați putut ca Comisia, fără să treacă prin procesul legislativ, să grăbească unele măsuri care i-au ajutat pe cei care aveau nevoie Uh, stocarea, depozitarea privată și așa mai departe. Iar sectorul de fructe și legume a beneficiat, a fost dintre primele sectoare care a beneficiat de pe urma acestor măsuri, fiindcă au fost foarte afectați. Deci există o revizuire a programului fructelor și legumelor și vom face propuneri uh, în anul 2015 în acest sens și atunci aș pune răbdare părerea dumneavoastră în ceea ce vește modul în care putem simplifica, armoniza, armoniza situația și în, în care putem ajuta producătorii uh, dar uh, nu accept să se spună că nu s-a făcut nimic. Mulțumesc foarte mult. Movimentul al quale... Domnul Țulo, mulțumesc. Noi uh, credem în uh, într-o Europa care să slujească cetățenii. Deci, agricultura trebuie să facă același lucru. Criza interdicției uh, Rusiei și problemele aferente TTIP cred că nu, mai, nu ne mai arată ca fiind în slujba cetățenilor. Nu există suficient sprijin în ceea ce privește cererea la nivel european. Producătorii și consumatorii pot fi făcuți să, să fie alături de noi. Ave, putem avea o producție bazată pe parteneriat care să corespundă unui consum stabil decât uh, să încercăm să rezolvăm problemele după ce s-au manifestat acestea. Well, presently there is, uh... La ora actuală, Există un echilibru la nivel de importuri și exporturi pe piața alimentară în Uniunea Europeană ceea ce nu era valabil până acum și nu știm ce se va întâmpla pe viitor. Dar uh, în 2013 am fost cel mai mare exportator și importator, mai mare decât uh, uh, Rusia, China și acum încercăm să vedem cum ne putem diversifica pentru a nu fi dependenți de zone problematice și pentru a menține nivelul de exporturi pe care le avem la, la ora actuală. Siguranța alimentară este o problemă nu doar pentru Uniunea Europeană, ci și pentru întreaga lume. Iar Uniunea Europeană a avut un avantaj în ceea ce privește acest subiect. Cum ne putem diversifica către alte piețe pentru a ne îndepărta de zonele problematice geopolitice? Aceasta este o provocare. Trebuie să ne menținem standardele, să avem uh, o, o abordare durabile, nu numai una legată de tarife și voi discuta cu doamna Marșă pentru a mă asigura că acest lucru se va întâmpla. Dar reformele care vor fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2015 vor, se vor asigura că avem un uh, sector agricol viabile cu un nivel minim de profit și avem mijloace de producție care să ne asigure prin intermediul tehnologiilor noi că vom putea produce mai mult, dat fiind că cererea va crește pe viitor și ne vom putea diversifica, sper eu, să avem uh, negocieri bilaterale cu țări cărora să le putem oferi produse într-o situație politică mai stabilă pe viitor pentru a ne asigura că producătorii noștri știu că vor avea posibilitatea de a face acest lucru și avem această plasă de siguranță despre care, vorbim, despre care uh, vorbeam mai devreme dacă în situație de criză. Există elemente în această plasă de siguranță care ne vor permite să apărăm uh, producătorii de alimente din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Costinger, care trebuie să ne părăsească mai devreme, o să primească cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, sunt uh, raportor al Parlamentului European pentru noua strategie uh, forestieră. Știți că sectorul forestier este unul foarte important la nivel european Uh, și de asemenea contribuie atât la, locuri, la crearea de locuri de muncă cât și la protejarea mediului înconjurător. Cele două milioane de proprietăți private de păduri uh, sunt uh, o garanție a protejării mediului înconjurător. Noua strategie forestieră nu trebuie să fie doar uh, cuvinte scrise pe o hârtie, ci trebuie să contribuie la uh, durabilitatea uh, pădurii și la protecția mediului înconjurător. Și pun întrebarea, care sunt uh, sunt accentele pe care le veți pune dumneavoastră în programul dumneavoastră de uh, lucru pentru a sprijini sectorul forestier. Și, în plus, sectorul forestier european se poate baza pe faptul că regionalizarea sectorului va fi protejată și pe viitor. Um, silvicultura reprezintă un aspect foarte important, pădurile reprezintă 50% din teritoriile noastre și deci, reprezintă un domeniu foarte important unde putem să avem mai multe șanse de creare de locuri de muncă și mai multe ocazii uh, de a pune în aplicare măsuri de agricultură și mediu înconjurător care să susțină turismul nu avem, uh, nu avem o politică de silvicultură comună, dar, uh, dar s-au luat multe măsuri prin intermediul rapoartelor făcute și uh, există o strategie pentru păduri care ar trebui să fie un efort comun al Comisiei și al statelor membre și sper să, ne putem, să putem avea un plan de aplicare plurianual care să se concentreze pe prioritățile unde este nevoie de acțiune la nivel european, respectând, bineînțeles, principiul subsidiarității. Regulamentul privind dezvoltarea rurală este principalul mecanism de punere în aplicare a strategiei care și ne oferă un set de măsuri coerente care sper să ne ajute la gestionarea durabilă a pădurilor, iar eu, în calitate de comisar, mă voi uh, ocupa de punerea în aplicare a acestor măsuri în cadrul programului de dezvoltare rurală. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Dăncilă are cuvântul. <clears throat> Domnule comisar desemnat, politica agricolă comună s-a adresat tinerilor fermieri, dar în opinia mea nu suficient. Dacă ne uităm la cifre, în Uniunea Europeană și în țara de unde provin eu, România, se poate observa că procentul tinerilor sub 35 de ani angajat în sectorul agricol este foarte mic, reprezentând doar 7,3%. Cum veți încuraja tinerii să se implice în sectorul agricol? care sunt măsurile pe care le veți adopta pentru a încuraja tinerii să rămână în mediul rural, dar și să stimulați transferul acestora din zonele urbane către zonele rurale. Cum vedeți relația cu Consiliul European al Tinerilor Agricultori? I know that the European Parliament Știu că Parlamentul important a jucat un rol foarte activ în ceea ce privește asigurarea reformelor PAC Uh, care să respecte uh, plățile directe de 25% pentru tineri care să fie pe bază de voluntariat și încercăm să ne Uh, asigurăm că această, aceasta să fie obligativitate în statele membre și mă bucur că această dezvoltare a avut loc, iar măsurile pentru um, tinerii fermieri vor uh, fi de ajutor pentru viabilitatea multor zone rurale. Acum că lucrurile s-au schimbat uh, în ceea ce privește agricultura la nivelul caracterului profesionist, la nivelul șanselor care se oferă față de alte sectoare, cum ar fi sectorul construcțiilor, trebuie să ne asigurăm că există cât mai multe șanse ca tinerii să um, poată să conducă fermele cât mai repede cu putință și, sunt, și mă bucur că inițiativele de educație din acest sens uh, și că uh, universitățile și colegiile în Europa sunt pline de tineri care doresc să devină agricultori. Tinerii agricultori când, uh, când primesc această, acest top-up de 25% la plățile lor, care este, care este obligatoriu la nivel de 2% din venitul național, există, există măsuri de sprijin Alte măsuri de sprijin pentru tineri, fermi, pentru tineri fermieri care se instalează în mediul rural pentru prima dată și există șanse economice prin programul de dezvoltare rurală pentru fermieri tineri. Iar mulți tineri, dacă vor avea acces la, la sprijinul financiar, iar instituțiile financiare le vor ajuta să-și cofinanțeze proiectele, atunci um, programul de dezvoltare rurală, prin intermediul programului LIDER, va ajuta foarte mulți tineri să aibă noi șanse în mediul rural, împreună cu BEI și cu instituții financiare. Încercăm să oferim uh, ajutorul de cofinanțare pentru, a, uh, pentru a ajuta pe, pe tinerii fermieri să își înceapă activitatea în zona rurală, asta pentru a asigura coeziunea rurală și pentru a, a asigura caracterul viabil al zonelor rurale. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, în locul doamnei Gerling, va lua cuvântul domnul Nicholson în calitate de coordonator. Aș dori să vă adresez o, uh, o întrebare specifică în ceea ce privește CBID, ca o chestiune foarte importantă pentru fermieri în Marea Britanie și care se referă la proporționalitate în ceea ce privește cititoarele electronice, etichetarea și așa mai departe, ceea ce duce la probleme în ceea ce privește plățile directe mă puteți asigura că această chestiune va fi o prioritate pentru dumneavoastră, că îi veți asculta mai întâi pe, fermieri, nu pe funcționarii dumneavoastră și că veți găsi o soluție odată pentru totdeauna pentru a putea soluționa această problemă în revizuirea de la jumătatea parcursului. Da, într-adevăr, domnule Nicholson, uh, o să colaborez cu dumneavoastră, fiindcă este o problemă care vizează mai ales, care, uh, mai ales uh, uh, Marea Britanie în ceea ce privește uh, crotalierea oilor. Și uh, noi uh, am uh, tras foarte multe învățăminte din sectoare pe care, probleme pe care le știm foarte bine în momentul în care sau uh, trebuia să se dea plățile de, de compensare, nu, nu mai dispăruseră crescătorii de oi. Dar mă rog, uh, am, lucrurile în ceea ce privește trasabilitatea s-au schimbat foarte mult, în ceea ce privește standardele, situația s-a îmbunătățit și nu, nu cred că își dorește cineva reducerea acestor standarde, nici dumneavoastră, pentru că acestea ne dau competitivitate pe, fia, pe piață și extrem de multe posibilități, precum și alimente sănătoase pentru consumatorii noștri. Uh, Eh, iar crotalierea oilor reprezintă o chestiune importantă și pe care sunt gata să o discutăm, să o rediscutăm la revizuirea de la jumătatea parcursului. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este doamna Müller. Sectorul forestier din Europa este unul esențial pentru uh, regiunile europene. Oferă locuri de muncă în uh, locuri de muncă directe și indirecte. Însă noua birocrație, care este din ce în ce mai mare, afectează în special micile uh, proprietăți cum credeți că ar putea fi uh, îmbunătățită situația? Cum ar putea fi uh, simplificată birocrația și în ce măsură? veți ține cont de acest sector și veți colabora pe baza, pe marginea lui cu diferiți alți uh, comisari. Cum veți include acest sector în programe europene precum Natura 2000, spre exemplu? Cum vă veți asigura că în viitoarea politică agrară, agrară comună, agricolă comună, producția, de, uh, producția va fi sprijinită și de asemenea proprietatea va fi uh, protejată? Mulțumesc! Obviously, if you are eh, going to promote the concept. Da, dacă veți promova conceptul de securitate alimentară, trebuie să se facă acest lucru prin eh, stimularea producătorilor, oferindu-le în egală măsură mm, diversificarea, piețe diversificate, acum cu probleme pe care le avem la ora actuală. Știți foarte bine că și-am spus acest lucru că durabilitatea mediului înconjurător este singura șansă pe viitor, fiindcă uh, degeaba soluționăm uh, uh, probleme. Deci dacă ne dorim securitatea alimentară, nu putem să facem acest lucru fără apă curată, fără resurse care, uh, suficiente. Eu am încercat să mă asigur că se înregistrează progres cu toate sectoarele. Uneori progresul nu este, nu este atât de rapid, dar agenda de simplificare, cum spuneam, este principala mea prioritate și sunt gata să vedem ce putem face pentru a reduce povara administrativă, pentru a simplifica legislația, fără să comprom- compromitem politicile și uh, ceea ce privește gestionarea financiară a Uniunii Europene. Și dacă avem această abordare, cred că vom putea să facem ce spuneți dumneavoastră. Vreau să vă spun că multe măsuri de mediu, dintre care 30%, 30 din uh, bugetul pentru dezvoltare rurală, este folosit deja pentru măsuri uh, de agricultură și mediu înconjurător și sper să fie în continuare folosit de statele membre așa cum s-a întâmplat până acum. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Glezos. Mulțumesc foarte mult. În Grecia avem peste 600 de 6.000 uh, de specii de plante, dintre care 1.000 sunt locale. Uh, specii de, de struguri și așa mai departe. Specii de soiuri de cartofi și de fructe citrice, de citrice. care provin din anumite zone în Grecia. Acum însă avem din ce în ce mai uh, din, din ce în ce mai mult uh, din ce în ce mai o, o extindere a zonei industrializate care mănâncă din uh, terenurile agricole. Când uh, ați fost uh, ministru, ați luat măsuri care au redus finanțarea pentru Leaders. Ce veți face în calitate de comisar? Eu, când am fost ministru, am încercat să redus birocrația și Există pentru populațiile insulare anumite proiecte și programe europene, cum ar fi POSE, și eu sunt gata să discutăm din nou la revizuirea acestor programe pentru zonele ultraperiferice. Iar problemele, problemele pe care le-ați ridicat nu le cunosc, dar sunt gata să stăm de vorbă, să vedem cum putem găsi soluții. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Smitha. Pan... Are cuvântul acum domnul Smith. Mulțumesc foarte mult, uh, Phil, bine ai venit. Uh, Eu am admirat de mulți ani agricultura irlandeză și aștept cu nerăbdare să conlucrăm în uh, următorii cinci ani de mandat. Vom, poate Vedem uh, cine are cel mai bun whisky. Aduc eu o sticlă de whisky uh, scoțian, aduci și tu o sticlă de whisky irlandez și facem un concurs. Bun. Lăsând gluma deoparte, în ceea ce privește crotaliera oilor, uh, salut spusele tale, avem uh, avem, vom înainta și un dosar de, de soluții practice pentru Scoția. Există zone în care putem îmbunătăți situația fără să se afecteze, să fie afectată trasabilitatea. Acum, ceea ce așa supermarketurile, Comisia a spus că trebuie să fie gata să propună instrumente juridice pentru a asigura un teren echitabil. Poți să ne explici mai bine ce înseamnă acest lucru? Fiindcă ai putea să-ți faci foarte mulți prieteni în toată Europa, la nivelul producției, dacă am putea să reducem dezechilibrele din, care se manifestă în lanțul producției la ora actuală. Mulțumesc foarte mult <laughs> pentru spusele tale, pentru ce ai spus despre whisky, de pildă. Aia, să știi că am, în peregrinările mele am uh, prin, uh, prin țară am cunoscut foarte mulți producători de whisky, dar vreau să spun că nu eram la volan. În ceea ce privește lanțul alimentar, uh, Așa cum a spus doamna McGuinness, există dificultăți cu care se confruntă producătorii cu, cu privire la profitul care ajunge la producătorii care a scăzut uh, la nivel de, cu, uh, de la 30% la 20%. Deci concentrarea sprijinului, asistenței de piață la nivelul lanțului de distribuție și în zona supermarketului s-a consolidat foarte bine, dar același lucru nu s-a întâmplat și în ceea ce privește agricultura. Astfel încât în multe state membre, inclu, inclu, inclusiv în, în țara ta, există scheme pe bază de voluntariat prin care încercăm să ne asigurăm uh, că prin negociere se ajunge la contracte favorabile, mai ales pentru producători, producători asta spuneai și tu. Dar până la urmă, tot ce este pe bază de voluntariat uh, nu are rezultate sigure și depinde de bunăvoința celor implicați în lanțul alimentar. Și din cifrele pe care le-am arătat, uh, reiese foarte clar că există un, o prăpastie de încredere între producători și supermarketul în ceea ce privește marja de profit. Iar eu voi încerca să aduc amendamente legislative în domeniul con- con- concurenței. Și dacă, așa cum mi se spune, există îngrijorări în ceea ce privește concentrarea puterii și influenței în, uh, în zona supermarketurilor, în ceea ce privește lanțul de producție. Mulțumesc. Um, domnul Agnew are cuvântul și vă anunț că au trecut încă 45 de minute. Mulțumesc. Uh, Există o contradicție în reforma FAC în ceea ce privește zahărul. Tresia de zahăr, industria tres, uh, tresei de zahăr uh, nu va mai avea cote, iar producătorii de zahăr se confruntă în continuare cu foarte multă legislație. Iar uh, Marea Britanie este afectată mai mult decât alte state membre. Acest Poate că vei vizita, vei vizita și rafineria de zahăr în circumscripția mea și mai mai târziu um, trebuie spus că ar, s-ar putea rezolva probleme, multe probleme din circunscripția mea foarte ușor, prin, uh, prin o singură semnătură. Regula celor trei uh, um, culturi este una care va crea probleme, de pildă în ceea ce privește cultura de rapiță. Mulți producători nu vor mai, mulți cultivatori nu vor mai putea uh, cultiva uh, rapiță, iar în ceea ce privește uh, culturile modificate genetic. Ce aveți eh, de spus cu privire la acest subiect? Regula celor trei culturi este un măr al discordiei, sunt sigur, sunt sigur, dar eh, rotația culturilor este o practică agricolă foarte bună. Să vedem cum va fi pusă în practică reforma pe care ai acceptat-o până la urmă. Diversific, diversificarea culturilor este o componentă foarte importantă iar modul în care va fi pus în practică poate va fi mai greu in, in, in, în funcție de, de teren, de, de dimensiunea exploatației agricole. Acum zahărul. Eu vin dintr-o într-o ă, țară care avea o industrie a zahărului și ar dori să o, apre, să o aibă din nou dacă reușim să fim competitivi. Și ă, să știi că există concurență în, în, în zona ta. Dar nu putem să garantăm mediul de afaceri, suntem până la urmă o democrație, nu-i așa? Însă concurenții eh, la nivelul eh, trestii de zahăr în, eh, își, vor, își vor stabili noile contingente de zahăr după finalizarea cotelor. Iar mulți producători sunt departe de, de regiunile de producătoare de trestie de zahăr și da, o să, o să accept invitația de a mă deplasa la rafinările de zahăr, la fabrice de zahăr, pentru a vedea care sunt problemele acolo și cum, se, cum sunt a, aplicate regulile după eliminarea cotelor de zahăr. Poate în martie anul viitor, ca ministru, am discutat problema OMG-urilor. DG Sanco a, făcut, Sanco a făcut propuneri cu privire la acest subiect în luna iulie Consiliului de la Luxemburg. Iar Cred că este vorba despre subsidiaritate aici, în ceea ce privește autorizarea și cultivarea. Iar uh, domnul comisar Juncker a spus, a spus foarte clar în declarația în fața Parlamentului European că dacă statele membre sunt uh, împotrivă, atunci aceasta ar trebui să aibă aceeași pondere ca uh, Uh, precum uh, datele științifice. Deci dezbaterea aceasta va începe, cred. Mulțumesc, domnul Danta, are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Negocierile internaționale care, se, care afectează produsele noastre agricole în mod direct ridică îngrijorări în rândul agricultorilor și în rândul consumatorilor, care trebuie să aibă încredere în calitatea produselor agricole și alimentare. Reciprocitatea între normele sanitare ale produselor din țări terțe și uh, cele pe care le impunem agricultorilor, agricultorilor noștri cu costuri importante este o chestiune centrală. Dar trebuie să ne punem întrebarea uh, că uh, în ceea ce privește prezența unor sectoare, cum ar fi cel al cărnii de vită și al zahărului, cum uh, veți garanta că produsele agricole europene vor fi protejate și comercializate într-un cadru de concurență loială și echitabil dacă va fi încheiat acest acord? Și uh, o să reiau întrebarea domnului Andrieu privind negocierile uh, numelor de în ceea ce privește denumirile, uh, uh, ce veți face în legătură cu această chestiune care este extrem de importantă? În ceea ce privește indicațiile geografice și numele de domeniu, care sunt uh, foarte importante pentru francezi, într-adevăr joacă un rol important și nu numai pentru francezi, ci pentru alte țări din sudul Europei, iar negociatorii sunt conștienți de acest lucru. Apoi, în, așa cum a spus președintele Juncker în, în discursul său, uh, nu vom uh, sacrifica industria agricolă în ceea ce privește standardele. Există sectoare sensibile, cum ar fi orezul, carnea de pasăre, carnea de vită, care unde trebuie să ne asigurăm că acestea vor fi protejate. Deci nu vom lăsa de dorit la ceea ce privește importurile, vom uh, apăra aceste sectoare. Ceea ce privește standardele și normele ce trebuie respectate, această chestiune, întrebare mai bună pentru Sanco, dar uh, o să vă răspund din punct de vedere al uh, agriculturii. Acum, uh, orice acorduri pe care le avem la nivel, uh, cu, stat, cu Statele Unite ale Americii trebuie să țină cont de norme și standarde. Nu o să sacrificăm uh, standardele înalte la nivel european uh, pe care le-am clădit uh, de la um, boala vacine bune. Uh, aceste standarde nu vor fi scăzute, nu vor fi sacrificate pe uh, altarul uh, grabei de a obține un acord. Acordul trebuie să fie un acord solid între Uniunea Europeană și SUA. Bardzo się cieszymy z tych zapewnień. Pan poseł Tarabella. Suntem tare încântați de această declarație. Urmează domnul Tarabella. Domnule comisar desemnat, am fost uh, de curând numit uh, raportor în Parlamentul European cu privire la consumul de fructe și legume în mediul școlar. În iunie, uh, Comisia a ales articolul 42.2 ca bază, ca temei juridic pentru acest program. 43.2, îmi cer scuze. Este cel care, uh, acest uh, aliniatul 3 din aliniatul acesta însă exclude implicarea Parlamentului European în acest program, în deciziile luate asupra acestui program. Vreau să vă întreb sau să vă cer că veți sprijini până la finele procedurii prerogativele Parlamentului European în domeniul codeciziei și, de asemenea, supravegherea Parlamentului European asupra bugetului. Nu credeți că Comisia ar trebui să considere acest program într în cadrul unui program mai larg la nivel european care să se axeze pe îmbunătățirea educației în domeniul alimentar? În primul și în primul rând, sunt într totul de acord cu uh, articolul 43.2 ca temei juridic. Nu doar fructele proaspete și uh, legumele sunt acoperite de acest, uh, această schemă, de acest uh, program, ci și o serie de alte produse derivate. Noua propunere din iunie 2014 se axează doar asupra produselor agricole proaspete și uh, asupra produselor din uh, lapte care trebuie să fie distribuite prin școli. Am înțeles acum că sunteți raportor pentru acest uh, dosar. Aștept prin urmare cu mare nerăbdare propunerile dumneavoastră cu privire la această schemă, la acest program și vom vedea împreună cum anume putem uh, merge mai departe cu el. Dar uh, asigur, uh, puteți să fiți, să, să, să fiți convins de faptul că vă voi sprijini sau voi sprijini prerogativele Parlamentului European. Domnul Belder. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Am câteva întrebări. În ceea ce privește derogarea pentru uh, cei care cresc animale, această directivă biologică oferă o serie de brevete posibilitatea de uh, de crearea unor brevete pentru crescătorii de plante, pentru cultivatorii de plante, dar această, aceste brevete ar putea, s-ar putea bate în cap în cap cu interesele crescătorilor de animale. Sunteți de părere de că această derogare pentru crescătorii de animale ar trebui să fie păstrată în picioare? Ați putea să luptați pentru această derogare pe lângă, pe lângă sau să promovați această, această derogare pe lângă comisarii care sunt uh, responsabili pentru uh, competiție, etc.? Da, într-adevăr, raportul acesta cu privire la creșterea de plante este foarte, foarte importantă acest plant breeding. Sectorul este important la nivel european, dar nu pot să vă acord niciun fel de garanții astăzi pe această temă. Trebuie să discut această temă cu Comisarul pentru Piața Internă. Voi face lucrul acesta, vă asigur, dar nu pot să vă ofer niciun fel de promisiune concretă. Uh, Înainte de a veni la <laughs> audierea aceasta am fost sfătuit să nu fac promisiuni pe care să nu le pot ține și uh, cred că acest sfat se aplică clar în contextul întrebării dumneavoastră. Sunt conștient de importanța sectorului în uh, țara dumneavoastră. Vom reveni asupra raportului și asupra măsurilor de uh, punere în aplicare care au fost propuse. Doamna Paulson urmează acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Dați-mi voie să vă pun acum o altă întrebare. Nu voi pune o întrebare legată de plante, ci legată de animale. În ziua de astăzi, situația este foarte dezechilibrată. Există o serie de reguli naționale, o serie de norme naționale și, de asemenea, o mulțime de interpretări ale regulilor europene care, practic, ar trebui să fie acceptate uh, de toate statele membre. Există o serie de tipuri de control, de măsuri de control aplicate transporturilor de animale, etc., etc. Și tocmai de aceea vă întreb următoarele. Vă asigurați, vă, sau ne puteți promite că uh, toate măsurile de protecție a bunăstării animale vor fi puse în aplicare în același fel pe toate teritoriile statelor membre, puteți să oferiți o promisiune concretă în acest sens uh, uh, cetățenilor europeni și veți sprijini demersurile Parlamentului uh, European în ceea ce privește elaborarea unui act legislativ cu privire la bunăstarea animalelor? Consider că s-au făcut uh, foarte importante progrese în domeniul bunăstării animalelor în ultimii ani. Producătorii sunt acum uh, mai convinși că un animal fericit uh, e un animal care dă un randament mai mare. Cred că măsurile care au fost puse în aplicare sunt pași înainte. Eu cred că dumneavoastră vorbiți mai degrabă despre maniera în care regulile europene au fost puse în aplicare în Suedia decât în orice alt uh, stat. Mă bucur foarte mult că ați pus în discuție acest subiect și uh, vă asigur că îmi doresc să discut cu dumneavoastră pentru a vedea cum anume putem rezolva problema existentă în Suedia. Uh, vom încerca, voi încerca alături de dumneavoastră, în cazul în care voi fi uh, confirmat în funcția de comisar, deci uh, voi încerca alături de dumneavoastră să ajungem la o concluzie cu privire la armonizarea mai largă a măsurilor de protecție a animalelor. Vă mulțumesc. Trecem la următoarea rundă de întrebări. Începe domnul Buda. Mi s-a desemnat. Anii 2012-2013 au adus reforme importante în domeniul legislației care reglementează agricultura europeană și care a fost adaptată noilor conjuncturi economice și de mediu. Cu toate acestea, reforma agriculturii nu a reușit să rezolve problema discrepanței foarte mari între plățile directe acordate diferitelor state membre, plățile primite de agricultorii din statele estice fiind semnificativ mai reduse decât cele acordate în statele vestice. Pachetul legislativ privind agricultura a intrat în vigoare în anul 2013 și prevede creșteri graduale ale acestor plăți. Având în vedere faptul că diferențele între plățile directe acordate agricultorilor din statele membre rămân semnificative, creându-se astfel inegalități între fermieri și o concurență neloială între aceștia, și ținând cont de noile provocări determinate de relațiile comerciale tensionate cu Federația Rusă, Vă rog să-mi precizați explicit dacă aveți în vedere modificarea calendarului creșterii graduale a valorii plăților directe în noile state membre și dacă aveți în vedere și alte măsuri de sprijin pentru agricultorii din noile state membre care să compenseze diferențele menționate privind cuantumul plăților directe. Mulțumesc. Well, I suppose it's very difficult to uh, uh, resolve this issue E greu să rezolvăm toate aceste probleme așa de pe azi pe mâine. Cred că v-ați dat seama deja că statele membre au viziuni diferite în ceea ce privește viteza și uh, distanța care poate fi parcursă în contextul acesta al convergenței. Uh, au existat însă state care au făcut mari pași înainte în domeniul conver- uh, convergenței, precum Estonia, Letonia, etc. Există alte state membre însă care au uh, avut uh, mai puține rezultate pozitive din acest punct de vedere. Bineînțeles că în măsurile implementate s-a încercat obținerea de, de uh, Uh, îmbunătățiri la nivelul statelor membre care au un nivel mai mic al plăților. Haideți să vedem însă cum sunt puse în aplicare toate măsurile decise în diferitele state membre. Haideți să vedem în ce măsură măsurile de flexibilitate uh, de la nivel național dau rezultate, pentru că există această flexibilitate care permite statelor membre să facă ceea ce e bine pentru teritoriul lor. Și mai avem și această evaluare la jumătatea termenului care ne va permite să vedem cum anume funcționează în practică toate deciziile pe care le-ați propus și dumneavoastră și modificările pe care le-ați propus și dumneavoastră la politica uh, agrară comună. Au fost 8.000 de amendamente, nu-i așa? Uh, bineînțeles, uh, au fost necesare compromisuri, dar trebuie să vedem datele statistice și să vedem în ce măsură toate aceste măsuri decise au dat rezultate sau nu. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Noicil. Domnule comisar desemnat, vorbesc astăzi în numele albinelor europene. Albinele sunt esențiale pentru agricultură, ele fiind practic responsabile cu polenizarea. Dar în același timp, albinele sunt un fel de indicator pentru sănătatea mediului înconjurător. Albinele vă urmează următoarele prioritizați recoltele diversificate, care ar fi esențiale pentru uh, albine? Le, le puteți uh, spune albinelor că pe viitor pesticide nocive nu vor mai putea, nu vor mai putea fi folosite de către agricultorii viitori? În același timp, uh, e importantă interzicerea omg urilor pentru că acestea au efecte negative asupra sănătății albinelor. Peste cinci ani de zile va trebui să răspundeți în legătură cu sănătatea stocurilor de albine din Europa. Știți prea bine că de mulți ani de zile politica agricolă comună sprijină activitățile de apicultură prin diferite programe specifice. Programele 2013-2016 se apropie de încheiere. În, ultimele, în ultimii ani, însă, Comisia am înțeles că a aplicat noi date sau noi criterii care trebuie să fie îndeplinite de noile tipuri de pesticide folosite la uh, nivel european. Aceste, credi, aceste criterii ne pot ajuta la păstrarea sănătății mediului înconjurător și, prin urmare, la păstrarea sănătății socurilor de albine. Iată, există o serie de măsuri incluse în PAC pentru sprijinirea biodiversității, dar există o serie de, uh, de măsuri implementate și prin intermediul altor acte legislative care nu țin neapărat de, proced- de, de acest portofoliu. Comisia Europeană a uh, limitat uh, utilizarea anumitor tipe de pesticide care s-au dovedit a fi problematice, se va trece la evaluarea efectelor uh, acestora și peste doi ani de zile vom veni cu noi recomandări în ceea ce privește utilizarea lor. Dar trebuie să așteptăm analizele acestea de impact pentru a vedea care dintre pesticide pot fi eliminate și care nu. Urmează doamna Petir. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Hogan. Foarte multe persoane au uh, părăsit mediul rural, uh, au căutat o viață mai bună în mediul urban. Din păcate, satele noastre mor, pur și simplu, se sting. Pentru a-i păstra pe oameni în mediul or, uh, rural, trebuie neapărat să le asigurăm oamenilor o mai bună infrastructură, de asemenea venituri mai solide, etc. Care sunt măsurile pe care, la care vă gândiți pentru a păstra în mediul rural oamenii? pentru că doar astfel vom avea o siguranță alimentară și, de asemenea, o protecție a mediului înconjurător. Consider că populația rurală trebuie să fie recompensată. Și tocmai de aceea mă întreb dacă dumneavoastră sunteți uh, sunteți în favoarea unor plăți directe pentru conservarea, pentru cei care conservă uh, mediul înconjurător în zonele ur, uh, rurale. Există deja o serie de fonduri uh, în acest scop, alocate în acest scop. Gândiți-vă la toate măsurile de ecologizare și de, de, de înverzire care au fost practic uh, Uh, sprijinită prin reforma PAC. Deci există fonduri alocate acestor măsuri. În plus, mai avem și programele de dezvoltare rurală și în cadrul acestor programe există posibilități de Um, finanțarea unor măsuri de îmbunătățire a infrastructurii, educației, a diferitelor structuri sociale. Acum statele membre au uh, prezentat o serie de planuri Comisiei Europene cu privire la acțiunile pe care doresc să le întreprindă pe viitor în acest domeniu al dezvoltării rurale. În momentul de față, aceste planuri naționale sunt evaluate. Diferitele state membre însă sunt conștiente de importanța păstrării oamenilor în uh, mediul rural. Și tocmai de aceea sunt demarate toate aceste programe de dezvoltare rurală. Din păcate, însă, acestea implică și problematica cofinanțării, iar um, localitățile rurale sau um, autoritățile locale sunt uh, mai rar capabile să obține toate fondurile pe care trebuie să le investească din partea lor în aceste proiecte. Tocmai de aceea voi încerca să atrag alături de noi uh, Banca Europeană de Investiții, dar și fonduri din alte părți. PAC este deja o politică care ține cont de mediul înconjurător. Domnul Branner urmează acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai aveți o oră de audiere? Am fost încântat de faptul că în introducere ați spus că e important să scădem emisiile de dioxid de carbon, emisiile agriculturii, bineînțeles, provocate de, autori, de, de agricultură. Uh, au existat uh, în Uniunea Europeană o serie de probleme legate și de calitatea solului. Dați-mi voie să vă întreb dacă vă veți asigura că practicile agricole care vizează protecția și conservarea solului sunt uh, respectate și uh, um, puse în aplicare la cele mai înalte standarde în, în întreaga Uniune Europeană? Da, e o mare problemă. sau uh, folosit o serie de măsuri prin intermediul ecocondiționalității uh, pentru îmbunătățirea situației uh, conservării, la nivelul conservării solurilor. Și de asemenea există o serie de măsuri uh, incluse în directiva, privind, directiva cadru privind apa și vreau să vă asigur că pe baza acestor norme uh, mă voi asigura că solul și apa sunt uh, recunoscute la adevărata lor valoare și, prin urmare, într-adevăr protejate la nivel european, pentru că solul uh, și apa sunt absolut esențiale pentru siguranța noastră alimentară. V-am spus deja că 40% dintre solurile europene sunt periclitate în momentul de față și multe dintre resursele de apă. Eu am fost uh, ministru al mediului în Irlanda și, prin urmare, cunosc importanța acestor resurse. Am încercat să le protejăm angajez și voi continua să o fac și în calitate eventual de comisar pentru agricultură. Trecem la următoarea rundă de întrebări. Doamna Heranz Garcia. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate comisar desemnat. Am auzit uh, cu mare încântare care ar trebui să se îmbunătățească o mulțime de lucruri la nivelul politicii agri, agrare, com, agricole comune. Însă, în continuare, spaniolii activi în sectorul legumelor și fructelor uh, suferă din pricina birocrației. Veți propune o simplificare a sistemului uh, uh, aplicat acestui sector? Veți propune această simplificare pe viitor? Pentru că acest sector are neapărat nevoie de ajutor, dată fiind uh, criza sau dat fiind contextul în care ne aflăm. Și încă ceva, regulamentul uh, pentru regiunile ultraperiferice este un act legislativ foarte important. Au existat o serie de uh, propuneri legislative uh, cu privire la propunerile ultraperiferice, dar aceste propuneri legislative au dat greș, din fericire, pentru că măsurile prevăzute de ele nu erau cele mai fericite. Veți veni cu o nouă propunere? Da, înțeleg că au existat politici cu privire la regiunile ultraperiferice. A fost uh, o propunere care, bineînțeles, este foarte importantă pentru uh, insule în special. Știu că se face o revizuire în momentul de față a acestor politici și în 2015 acest raport va fi încheiat. Uh, Deja există în politica agricolă comună o serie de măsuri care practic vizează exclusiv uh, regiunile ultraperiferice. Încercăm să ajutăm, uh, să le ajutăm pe acestea și vom continua această politică de ajutorare a regiunilor ultraperiferice. În ceea ce privește măsurile de criză, există deja instrumente Uh, precum uh, rezerva aceea despre care deja vorbeam, o serie de uh, măsuri care vizează comercializarea produselor care sunt cele mai periclitate, ei bine, toate instrumentele existente în acest domeniu vor fi în continuare utilizate, vă asigur. Domnul Cioloș, de altfel, a oferit, a promis a, o un sprijin suplimentar pentru cei afectați de criză. Bine, fondurile trebuie să fie găsite pentru acest uh, ajutor suplimentar. Dar, în orice caz, vom încerca să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne asigura că viabilitatea producției este protejată în continuare și cred că la asta vă gândeați. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Rebega piețe de desfacere pentru produsele Uniunii Europene, în special în momentele de criză. Iar acum avem, uh, avem un astfel de moment de criză impus de embargoul cu uh, de, Rusiei. Pentru a debloca stocurile de marfă și totodată să nu creăm o concurență neloială în, interior, în interiorul pieții comune, concurență care va crea o destabilizare a pieței și a producătorilor cu efecte locale devastatoare sunteți un susținător al creierii locurilor de muncă. Acest lucru s-ar putea să, facă la, să ducă la pierderea locurilor de muncă. Vreau să vă întreb, aveți în vedere stimularea exportului în afara pieții Uniunii Europene printr-un suport financiar? Și v-aș ruga, dacă este posibil, să-mi spuneți că nu trebuie să aștept un an de zile pentru găsirea unei astfel de soluții, pentru că dacă noi putem aici, producătorii nu pot aștepta. Vă mulțumesc! I accept that the reform, that... Accept că producătorii într-adevăr nu pot să aștepte și se găsesc într-o situație financiară dificilă. Comisia a acționat deja datorită reformelor din PAC în luna august și comisarul Cioloș s-a asigurat că se pot lua măsuri suplimentare. S-au uh, anunțat 165 de milioane de euro de ajutor. Încă nu se știe de unde vor veni acești bani. Este un subiect dificil, dar știu că este o problemă uh, specifică. Am uh, spus deja că avem un buget mărit în 2015 pentru promovarea exporturilor și pentru promovarea în general. Vom avea 60 de, uh, Uh, am avut 60 de milioane, vom avea 200 de milioane pentru promovare și intenționez să folosesc aceste fonduri pentru a găsi noi piețe, pentru a reduce presiunile pe care le avem în acest moment pe piața noastră. Uh, o să lucrez cu uh, toți comisarii și cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, cu ambasadori, uh, cu asistenți, cu oricine putem lua legătura în alte țări, tocmai pentru a îndepărta dependența pe care o avem în momentul de față în zone politice foarte sensibile. Uh, știu că ceea ce spuneți este un subiect dificil cu efecte uh, imediate. Încercăm să obținem aprobare pentru asta în Colegiul Comisarilor și pe 15 octombrie, când vom vedea matematica bugetară, voi uh, ști mai bine să vă spun cât de rapid vom reacționa. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Melo. Mulțumesc, uh, domnule comisar de semnat. Uh, sper că veți fi confirmat pe postul dumneavoastră, dar întrebarea mea este următoarea. Prima întrebare se leagă de reînnoirea generațiilor în agricultură. Știm că, statistic vorbind, în Europa există un fermier cu vârsta sub 35 uh, de ani pentru fiecare 9 fermieri uh, cu vârsta uh, care depășește 65 de ani. Asta este o situație destul de dificilă pentru multe state membre. Dacă ne facem o comparație între aceste state și Germania, unde proporția este de 1 la 3, Uh, puteți vedea că Comisia trebuie să facă tot posibilul pentru a stimula uh, tinerii să um, intre în această profesie, tocmai pentru a ne asigura că pământurile agricole sunt uh, conservate. Vreau să știu ce propuneți dumneavoastră să facem, pentru că e nevoie de bani, evident, pentru așa ceva. Și când e vorba de bani, întotdeauna Uh, vreau să știu, având în vedere că veți fi supus unei presiuni foarte mari pentru bugetul PAC, vreau să știu care va fi poziția dumneavoastră. Uh, păstrăm bugetul, îl creștem sau îl reducem? Cu siguranță voi face tot posibilul să păstrez bugetul, dar cred că putem atrage fonduri suplimentare și de la alți comisari în special prin uh, Orizont 2020 și prin alte domenii și am dorința să lucrez cu instrumentele financiare necesare pentru a crea locuri de muncă în zonele rurale și pentru a ajuta pe oameni, pentru că oamenilor le e greu în momente de criză să facă rost de bani de la instituțiile financiare. Uh, și acestea sunt probleme reale pentru uh, oameni, în special pentru tineri, care nu reușesc să atragă finanțare. Această problemă a generațiilor este una foarte gravă. 69% din uh, fermieri care au o suprafață de teren sub 5 hectare este o cifră foarte mare și majoritatea sunt uh, din generația vârstnică. Deci sunt de acord că avem nevoie de niște instrumente pentru a stimula tinerii uh, poate să intre în parteneriate într-o primă instanță Pentru că, deși stimulăm vârstnicii uh, să lucreze în agricultură, asta nu îi stimulează niciun fel să renunțe la frâierile de conducere și să dea ferma pe mâna tinerilor. Deci uh, trebuie să ne asigurăm și că vârstnicii au uh, venituri suficiente pentru a putea ieși la pensie. Uh, pe lângă top-up-ul de 25% pe care a insistat uh, Parlamentul uh, și care este inclus în reforma actuală PAC, am să insist pe atragerea de fonduri suplimentare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. semnat. Uh, eu o să vorbesc despre ceva care este trecut cu vederea, care mie mi se pare fundamental pentru uh, agricultura durabilă. Cercetarea și inovarea, pentru că cercetarea în agricultură este foarte fragmentată în Europa. Majoritatea cercetătorilor se ocupă de cercetare fundamentală și nu de uh, posibile aplicații la nivel practic. Cred că Uh, trebuie să ajutăm o cooperare între uh, oamenii de știință și fermieri pentru a ne asigura că avem un sector agricol competitiv și care ține cont și de așteptările societății legate de sprijinul pentru mediu. Ce intenționați să faceți pentru a promova cercetarea și inovarea în agricultură pe termen scurt și mediu? Sunt de acord cu dumneavoastră că cercetarea și inovarea și transferul de cunoștințe sunt factori cheie pentru îmbunătățirea uh, productivității atunci când resursele sunt uh, mici. Uh, avem un buget care ajunge la 3,85 de miliarde de euro pe, care, pentru uh, siguranța alimentară în anii următori. Și aici uh, includem și agro, industria agroalimentară, dar și cercetările maritime și așa mai departe. Dar cred că putem folosi uh, mai multe pârghii prin programul uh, Orizont 2020 și putem uh, ajuta colegiile agricole care ajută pe tinerii noștri uh, să intre în acest sector, să le ofere tinerilor noi metode de cercetare pentru a produce mai mult cu resurse mai puține. Deci, aș sprijini cu mare drag măsuri în acest sens. Și în programul de dezvoltare rurală există măsuri asemănătoare uh, Uh, care să-i ajute pe fermieri să dezvolte parteneriate de cercetare. Voi lucra cu Parlamentul pentru a mă asigura că oferim instrumentele necesare statelor membre ca să îndeplinească obiectivele pe care și le-au stabilit. Mulțumesc, deschidem a 10-a rundă acum cu domnul Erdeș. Mulțumesc, uh, domnule comisar desemnat. Creșterea de terenuri agricole irigate este unul din obiectivele cele mai importante pe care le am. În Ungaria avem suficiente resurse de apă pentru irigare și planul de dezvoltare rurală pentru Ungaria intenționează să rezolve această problemă și uh, doresc să solicit sprijinul Comisiei în acest sens. Trei întrebări pentru dumneavoastră. Acordați o, o importanță mai mare um, creșterii um, cantității de terenuri irigate? În al doilea rând, ce alte fonduri uh, Uh, veți uh, folosi pentru noile sisteme de irigații și ce măsuri uh, doriți să luați pentru a avea niște sisteme de irigații noi în programul de dezvoltare rurală. Da, tocmai ce ați uh, uh, ilustrat con, uh, conflictul între uh, emisfera nordică și emisfera sudică, pentru că, uh, cum spuneam, trebuie să ne asigurăm că există apă suficientă pentru producția de alimente și statele membre știu foarte bine și au acum ocazia pentru prima oară să sprijine investiții în irigații prin programul de dezvoltare rurală. Este pentru prima oară, este o nouă sursă de venituri pentru agricultori și acest sprijin legat de irigații ar putea ține de sistemele de irigații la nivel de fermier, la nivel de infrastructură, uh, poate crește facilitățile deja existente. Bineînțeles, trebuie să îndeplinim anumite condiții din regulamentul privind dezvoltarea rurală, dar uh, aici putem elimina incertitudinea pe care alegătorii noastre au avut-o în trecut Uh, respectăm și directiva apă, directiva cadru apă și uh, trebuie să profităm în special de zonele unde resursele de apă sunt oricum deja foarte mari. sper că statele membre vor adopta niște măsuri flexibile pentru a se asigura că pot atrage și mai multe zone uh, de teren în producția de alimente. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Zani. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de semnat. În această dimineață am vorbit mult despre modul de funcționare al PAC. Poate ar trebui să vorbim și despre scopurile și obiectivele PAC. Din câte înțeleg eu și sunt sigur că nu sunt singurul, PAC vizează în special producția de alimente suficiente la prețuri corecte în Europa. Ne interesează să punem mâncare pe masa a 500 de milioane de europeni. Din păcate, aproape de 100 de milioane de europeni sunt malnutriți. Guvernul maghiar are o taxă de 27% pe alimente. Știați acest lucru? Deci prețurile la alimente și uh, securitatea alimentară reprezintă o, un subiect social, mai ales în condițiile actuale. Și întrebarea mea este următoarea. Vă simțiți uh, răspunzător pentru asta și ce măsuri uh, veți uh, aduce pentru a pune capăt malnutriției și pentru a vă asigura că există siguranță alimentară în Europa? Ca fost ministru al mediului în Irlanda, am uh, făcut uh, parte din uh, echipa de negocieri pentru schimbările climatice în urmă cu 2 ani și inclusesem aici și siguranța alimentară. Deci înțeleg uh, întrebarea dumneavoastră. Este un subiect uriaș pe care mulți oameni îl ignoră adesea în contextul acestei dezbateri. Avem 800 de milioane de oameni în toată lumea care suferă de malnutriție, deși există alimente suficiente pe planetă. În ceea ce privește statele membre și regimurile lor de fiscalizare, nu pot să intervin și cred că știți asta. E vorba de prioritățile politice din statele membre. Dacă vor sau nu să impună uh, taxe suplimentare pe alimente. Multe state membre nu uh, impozitează alimentele dar nu pot să plec în observațiile mele de la politica fiscală posibilă a unui stat membru. Dar uh, siguranța alimentară este un subiect care mi-e foarte drag, la fel ca și diversificarea piețelor pentru a putea susține oportunități de export. Poate alt, unele statele membre au nevoie de ajutor în acest sens. Uh, de asemenea, Mm, vreau să mă asigur că există armonizare, simplificare, reducerea poverii administrative legate de producția de alimente și în ceea ce privește drepturile consumatorului vreau să mă asigur că uh, sunt respectate și ele. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la ultima rundă de întrebări și ultimul vorbitor este domnul Kalinowski. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am auzit multe întrebări astăzi legate de rezultatele uh, interdicției rusești de import și uh, probleme de concurență datorate uh, plăților uh, inegale. Cum vedeți viitorul uh, uh biocarburanților de prima generație în Europa? Biocarburanți care trebuiau să reducă emisiile de dioxid de carbon și să creeze noi locuri de muncă și să aducă venituri suplimentare agricultorilor. Uh, din ce în ce mai multe componente din biocarburanți uh, provin din certețe și în urmă cu 2 ani Comisia a propus să se reducă țintele uh, utilizării de biocarburanți în transport cu 50%. Care este părerea dumneavoastră legată de uh, schimbarea utilizării terenurilor pentru uh, producția de biocarburanți susțineți uh, biocarburanții cu elemente produse în UE sau uh, cu elemente produse în țări terțe? Mulțumesc! Cred că am văzut o schimbare majoră în ultimul deceniu. La început, uh, oamenii erau foarte entuziaști legați de, legat de uh, biocarburanți. Uh, Parlamentul irlandez am avut un lobby intens din partea verzilor uh, dar aceste măsuri s-au schimbat atunci când uh, am realizat că eliminăm uh, producția de alimente. Deci trebuie să găsim un echilibru între cele două. Uh, biocarburanții reprezintă un mijloc alternativ pe care îl putem dezvolta. Sunt niște inițiative importante pentru energia durabilă și trebuie să ținem cont Uh, de uh, situația terenurilor, pentru că dacă nu ne diversificăm, nu vom putea dezvolta siguranța energetică la care aspirăm în UE, pe lângă siguranța alimentară. Tocmai de aceea președintele ales Juncker mi-a uh, cerut să raportez către doi vicepreședinți, unul domnul Katainen pe partea economică și uh, Uh, comisarului desemnat din Slovenia în ceea ce privește energia. Deci, uh, energia și siguranța alimentară sunt uh, integrate. Avem o dezbatere orizontală pentru a vedea cum putem îndeplini ambele obiective.